Na początek chciałem Państwa poinformować. Pentru început aș vrea să vă informez, doamnelor și domnilor, despre situația dificilă din Polonia din cauza unor inundații foarte puternice care au avut loc în Polonia. O mare parte din țară se află acum sub ape, oamenii sunt oameni care și-au pierdut uh, viața și sau tot ce au dobândit. Și aș vrea să ne exprimăm un moment de solidaritate și uh, uh, înțelegere pentru cei care suferă în Polonia în prezent. Na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego 16 Următoarea sesiune a Parlamentului European din data de 16 iunie în, la acea sesiune aveam purta o dezbatere pe această temă și sunt convins că Uniunea Europeană va reacționa corespunzător în spiritul solidarității la solicitarea Poloniei pentru sprijin. Avem un fond pentru solidaritate european, ceea care este dedicat tocmai unor astfel de împrejurări dramatice. Doamnelor și domnilor, în această dimineață am organizat o conferință a președinților care s-a încheiat acum 10 minute. La această conferință am purtat o dezbatere amplă privind problema organizării votului pe marginea rezoluțiilor privitoare la strategia Uniunii Europene 2020. Și știți că această strategie își propune să creeze mai multe locuri de muncă și bunăstare pentru cetățenii europeni de asemenea, este menită să asigure stabilitatea Uniunii Europene pe o perioadă de 10 ani. Este o strategie care va reprezenta cheia viitorului Uniunii Europene, dar nu numai al Uniunii Europene, fiindcă noi nu putem fi puternici pe plan extern decât dacă suntem puternici pe plan intern. În lumina acestei discuții pe care am purtat-o la conferința președinților și în care au fost voci care au, uh, s-au pronunțat în favoarea înaintării spre vot astăzi a strategiei uh, UE 2020, pentru că vrem ca această rezoluție să fie cât mai uh, curând adoptată ca să putem să ne angajăm în dialogul interinstituțional cu privire la uh, strategia aceasta. Au fost însă și voci care au spus că Trebuie ca această strategie să fie supusă votului unei cu o majoritate covârșitoare și, pentru a nu influența situația uh, în mod negativ Uniunea Europeană, trebuie să ne bucurăm de o majoritate maximă. Or, ne-am îndoit că astăzi am putea să obținem o astfel de majoritate. Sigur că e nevoie de o rezoluție adoptată cât mai curând, dar ea trebuie să fie la fel de puternică. Și atunci, în lumina, cum spuneam, a acestei dezbateri purtate de către președinții grupurilor politice din Parlamentul European, am hotărât să propun amânarea votului privind Uniunea Europeană 2020 în conformitate cu regula 140 din regulamentul de procedură. Așadar, aș dori să mai repet o dată ce am spus. Este o decizie foarte importantă. Știm că e nevoie de o rezoluție pe această temă cât mai curând posibil, dar în același timp este important ca această rezoluție să se bucure de un sprijin amplu și de aceea aș vrea să supun la vot această propunere. Mai întâi vom hotărâ dacă este sau nu cazul să amânăm votul privind rezoluția UE 2020. mai întâi votăm pentru amânare și apoi împotrivă. Deci cine este pentru amânarea rezoluției? Domnul Dol. Merci de vot. Domnule președinte, mulțumesc pentru declarația dumneavoastră. Aș vrea să spun că prietenii din Ungaria sunt în aceeași situație cu Polonia în ceea ce privește inundațiile. Gândim la fel ne, și suntem alături și de colegii maghiari ca și de colegii din Polonia je vous rejoins sur votre présentation. Revenind la subiectul menționat, într-o situație de criză, forțele democrației trebuie să se reunească. În acest sens am propus la conferința președinților dinaintea sesiunii de la Strasbourg spunând că există diferență și ambiguități, am propus să amânăm această decizie până în iunie. N-am avut majoritate la conferința președinților, Parlamentul se bazează pe democrație și am încercat să întocmim totuși, să finalizăm această rezoluție. Ieri la prânz, în urma discuțiilor, am văzut că nu avem timp suficient și nu am dorit să nu recunoaștem eforturile făcute de vicepreședinți și de cei care au răspuns de toate aceste eforturi. Am discutat și am spus că probabil ar fi mai bine pentru imaginea Parlamentului să amânăm votul până data viitoare, pentru că, să știți, criza nu se va termina până în iunie. Am discutat și ne-am pus de acord spunând că conducătorii grupurilor mari să propună și să fie de acord cu amânarea. Martin Schulz a fost singurul care mi-a spus că trebuie să se obțină majoritatea în grup. Toată lumea trebuie să obțină majoritatea în grup. Și ieri seară, la grupul nostru, nu am discutat niciun amendament N-am discutat nici despre rezoluția de astăzi, pentru că tot grupul a fost de acord să amânăm votul pentru a găsi o soluție în ceea ce privește această strategie esențială. De aceea vă solicit și am primit și o scrisoare de la Guy Verhofstadt solicitând amânarea cu trei săptămâni dată fiind situația de criză și vă rog să ne acordați acest răgaz pentru ca Parlamentul să își demonstreze responsabilitatea față de cetățenii europeni. Mulțumesc. Acum, împotriva propunerii, intervine domnul Schulz. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul nostru, domnul Do, la începutul intervenției sale, s-a referit la situația dificilă din Ungaria, de asemenea, și în alte țări, în Slovacia, de exemplu, cetățenii europeni sunt afectați de inundații. Așadar, nu contează din ce țară, în ce țară sunt aceștia. Solidaritatea trebuie să joace rolul în toate aceste țări care sunt afectate de această dramatică situație. Domnule președinte și Joseph Dol și dumneavoastră au, ave, ați ridicat uh, această problemă în discuția de ieri și de asemenea în conferința președinților. Nu vreau să mai adaug nimic, ci vreau doar să-mi alătur vocea domnului Con Bendit și vreau să spun că nu suntem de acord să, vo- să amânăm votul, considerăm că ar trebui să votăm astăzi, fiindcă se poate. Sigur, ar fi fost de dorit o participare mai vastă, o, un document care să se bucure de un sprijin mai amplu. Și raportul acesta totuși se bucură de majoritate. Așadar, nu e vorba de o problemă procedurală, ci o problemă de fond, cea pe care o discutăm astăzi. Și din experiență știm că atunci când se vorbește despre chestiuni de fond și există un consens riscăm ca consensul să se piardă dacă amânăm lucrurile. Așadar, sunt abordări diferite, sunt puncte de vedere diferite, unii consideră că soluțiile propuse sunt legitime, alții consideră că nu sunt cele mai fericite, însă nu trebuie să subminăm consensul la care s-a ajuns. Trebuie să avem o poziție clară și am încercat să reconciliem toate pozițiile contrarii, ori acum cred că trebuie să încercăm să ne exprimăm majoritatea fie pentru o poziție, fie pentru cealaltă. Dacă există o majoritate pentru amânare, desigur, mă voi supune. Cu siguranță vom continua noi, grupul social-democraților, să uh, negociem și să dezbatem în continuare. Dar și noi și colegii verzi considerăm că ar trebui să votăm astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. Dziękuję Państwu bardzo. Przystępujemy do głosowania. Vă mulțumesc și acum trecem la vot. Cine este pentru amânarea am, uh, votului privind rezoluția UE 2020. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Votăm acum cu cartelă electronică. Am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. Propunerea a fost adoptată, așadar amânăm votul pe marginea rezoluției UE 2020. Vă mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Dole, precum și domnului Schulz, Aș dori așadar să le mulțumesc pentru că ne-au atras atenția asupra faptului că de inundații sunt afectate și alte țări. Aveți dreptate și, într-adevăr, trebuie să ne exprimăm solidaritatea cu toate țările afectate și cu toți cetățenii acestora. Mark. Domnule președinte, dați-mi voie să spun ceva. Inundațiile din Polonia provin dinspre Cehia, unde s-au înregistrat pagube imense. Și să știți că și Cehia face parte din Uniunea Europeană. E, proszę Państwa, ja właśnie o tym mówiłem przed chwilą. Dzień... Exact asta vroiam și eu să spun când i-am mulțumit adinauri domnului Dol și când i-am mulțumit și domnului Schulz.